So, we are going to start our committee meeting. Uh, welcome. To... Dragi colegi, vom începe reuniunea noastră, reuniunea comisiei noastre și urez bun venit doamnei comisar Criachides. Avem trei uh, subiecte foarte importante de discutat astăzi. Uh, e o listă, nu e o listă de priorități. Desigur, virusul corona, coronavirusul, uh, cancerul, strategia împotriva cancerului, și strategia de la fermă la furculiță. Uh, am să dau cuvântul doamnei comisar pentru un cuvânt introductiv, apoi coordonatorul pentru câte două minute fiecare și apoi mai avem uh, posibilitatea de a interveni și pentru ceilalți colegi. Vă rog să respectați timpul de intervenție pentru că deja avem foarte multe solicitări și timpul e scurt. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Stimați eurodeputați ai Comisiei Envi, domnule președinte. Vă văd pe unii dintre dumneavoastră atât de adesea încât simt că ar fi ok să folosesc uh, primul nume uh, și să ne tutuim și sper că această bună colaborare să continue și în următorii ani. Vă mulțumesc pentru invitație, este o plăcere să fiu astăzi aici. Așa cum am spus-o deja de multe ori, uh, și chiar uh, vorbesc serios când spun asta, schimbul de vederi cu Parlamentul European este foarte important pentru mine. Și știu că colaborarea este foarte importantă pentru ceea ce încercăm cu toții să realizăm. Uh, Parlamentul European, Comisia și eu am fost parlamentar de mulți ani și știu, deci, că este important este să putem să colaborăm bine. În primul rând, vreau să le mulțumesc pe, să mulțumesc tuturor celor care ne-au onorat cu prezența la evenimentul de lansare pentru uh, acțiunile noastre în vederea combaterii cancerului. Uh, un eveniment care a transmis un mesaj foarte puternic și anume că Europa dorește să întreprindă acțiuni serioase împotriva cancerului Cred că numărul participanților la acest eveniment și energia care s-a degajat acolo au arătat că există atât voința politică, cât și susținerea publică pentru această inițiativă. Cel de-al treilea motiv important pentru care cred că acest eveniment uh, a, a avut succes a fost acela că a arătat că luăm foarte în serios uh, toate părțile interesate pe toți cetățenii în următoarele luni. Este o strategie, după cum știți, care este foarte importantă pentru mine personal și pentru multe persoane din această sală, din motive diferite. Acum suntem în momentul consultării și dumneavoastră sunteți parte integrantă din acest proces și vrem să ascultăm părerile dumneavoastră. De aceea vreau să vă rog uh, să împărtășiți uh, consultarea cu, uh, în circumscripțiile dumneavoastră, pentru că toate contribuțiile sunt importante. Dorim să avem o abordare cât, care să includă pe toată lumea, mai degrabă decât să accelerăm uh, cu strategia până la sfârșitul anului. Pentru că dacă nu e, va fi un proces care să includă pe toată lumea, nu vom avea succes. Nimeni nu poate să-și asume o strategie împotriva cancerului, ci ea trebuie asumată de către toată lumea împreună. De aceea doresc ca toată lumea să fie implicată. Unde suntem acum? Încercăm să identificăm acțiunile cele mai importante care trebuie întreprinse pe uh, toate etapele acestei uh, boli, uh, pornind de la diagnostic și până la îngrijiri paliative. <clears throat> și vreau să vă spun că ne vom ocupa și de chestiuni uh, legate de uh, viața după cancer uh, și problemele care pot exista de discriminare la angajare, de exemplu. Pentru că vedem acum că sunt foarte multe persoane care supraviețuiesc cancerului și apoi se confruntă cu alte provocări. Poate tineri care au avut cancer și acum sunt adulți și au dificultăți. Avem și strategia farmaceutică, uh, strategia de la fermă la, în farfurie, um, spațiul de date de sănătate european, toate sunt uh, strategii foarte importante din portofoliul meu și din abordarea noastră. Abordarea dorește să se centreze pe oameni, dorește să fie o abordare cuprinzătoare și sunt sincer convinsă că avem o oportunitate în față. Dumneavoastră, în Parlamentul European, ați muncit atât de greu, ați ridicat uh, ca vizibilitate această problemă. Uh, există uh, peste 100 de eurodeputați care sunt în grupul care tratează problema cancerului și în decursul anilor ați pus această problemă uh, Uh, comisiei, acum avem, cred, oportunitatea unică de a încerca să schimbăm situația în ceea ce privește cancerul în întreaga Uniune Europeană și sper că vom reuși acest lucru. Uh, și Totodată, așa cum a spus și Pascal, uh, lucrăm foarte serios la strategia de la fermă în farfurie. E parte a acordului ecologic european și uh, este anticipată pentru uh, sfârșitul lui martie, include acțiuni uh, nelegislative pentru a îmbunătăți sustenabilitatea lanțului alimentar. Trebuie să trecem către un sistem alimentar care să fie mai neutru, mai sustenabil și mai pozitiv în ceea ce privește impactul asupra mediului și trebuie să ne asigurăm că cetățenii au, se bucură de nivelul ridicat de siguranță alimentară la care se așteptă. Astfel, siguranța alimentară nu este o opțiune. Cetățenii nu pot să accepte uh, o situație de incertitudine și cred că mediul alimentar trebuie să fie uh, ușor accesibil cetățenilor și cetățenii trebuie să aibă informații pe care să le înțeleagă bine. Trebuie, sigur, să luăm în considerare serviciile mai ample uh, pentru uh, agricultori și uh, pentru pescari, uh, pentru cei care uh, ne produc alimentele și ne mențin oceanele sănătoase, să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă. Ei vor juca, juca un rol important în tranziție și trebuie să găsim modalități de a-i susține. Strategia va include mai multe priorități, mai ales pentru a reduce utilizarea pesticidelor chimice, reducerea utilizării uh, îngrășămintelor și antibioticilor, antibiotic, celor și nu o să intru în detalii pentru că sunt sigură că vor fi întrebări specifice. Comisia dorește să uh, vină cu acțiuni și obiective realiste. Dorim să îmbunătățim informațiile oferite consumatorilor în ceea ce privește etichetarea alimentelor. De asemenea, vom analiza problemele, provocarea uh, risipei alimentare și sigur că în uh, uh, această strategie vom avea și acțiuni uh, în privința bunăstării animalelor, o prioritate foarte importantă pentru mine personal. Pentru a susține această tranziție, PAC și politica comună în domeniul pescuitului vor fi elemente esențiale. De aceea vom colabora strâns cu dumneavoastră pe această strategie pentru a ne asigura că vom aduce rezultate tangibile pentru societate, pentru mediu și pentru economie. Opiniile Comisiei Envi sunt foarte importante pentru a, a găsi echilibrul just și de aceea sunt foarte deschisă, vreau să ascult părerile dumneavoastră, opiniile dumneavoastră azi și vreau să vă răspund la cât mai multe dintre întrebări și îngrijorări și vă rămân la dispoziție și după reuniune pentru a face schimb de vederi. Și o foarte scurtă actualizare în ceea ce privește uh, COVID-19. Una dintre marile provocări cu care trebuie să ne confruntăm destul de repede de timpuriu în mandatul nostru. Situația sigur că evoluează de la zi la zi, așa că uh, orice spunem uh, s-ar putea să se schimbe pe mâine. Mesajul meu de joia trecută la Consiliul Extraordinar pentru Sănătate, către miniștrii de sănătate, a fost să avem un uh, răspuns unit și să ne coordonăm acțiunile, pentru că virusurile nu cunosc frontiere, prin urmare nici răspunsul nostru nu ar trebui să fie unul fragmentat. Trebuie să putem împreună să monitorizăm foarte bine reacțiile în statele membre am primit un răspuns foarte bun din partea statelor membre și acum ne uh, consolidăm eforturile de a ajuta statele membre pe partea de pregătire. Încercăm să identificăm uh, finanțare pentru susținere acolo unde e nevoie. Vom uh, oferi susținere pentru licitații comune pentru a cumpăra echipament de protecție, protecție Colaborăm foarte strâns cu Organizația Mondială a Sănătății și cu uh, ECDC, pentru, cu Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor și uh, oferim susținere cetățenilor europeni prin mecanismul european de protecție civilă. De asemenea, oferim susținere Chinei uh, prin uh, furnizare de uh, medicamente și uh, echipamente medicale de urgență uh, China ne-a trimis o cerere și am răspuns imediat și 18 tone suplimentare de echipament medical au fost uh, livrate uh, de urgență Crucii Roșii din Beijing. Trebuie să înțelegem că trebuie să susținem China pentru ca ei să reușească să uh, controleze situația. Este un efort global. E important să vedem ce fac statele membre în sistemele lor de sănătate, dar trebuie să fim pregătiți să venim în întâmpinarea altor țări din afara Uniunii Europene. Virusul COVID-19 este un exemplu foarte clar pentru noi, care ne arată importanța parteneriatului și a colaborării la nivel european. Și aș putea spune că sunt mulțumită în calitate de comisar să văd că până acum nivelul coordonării a fost unul foarte bun, dar, din nou, este o situație care e în evoluție și deci nu putem decât să vorbim despre situația actuală și să rămânem foarte vigilenți în cazul în care vor apărea uh, modificări în următoarele săptămâni. Acestea fiind spuse, nu știu dacă am depășit cu mult timpul alocat de 10-15 minute. Aștept întrebările dumneavoastră. Și noi vă mulțumim. Și începem cu Peter Lize pentru PPE. Uh, pe ecran nu apare timpul, nu apare cronometrul. Așadar, o să vă ajut eu cu îndrumare atunci când se apropie cele două minute, timpul limită. Începem cu Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. În primul rând, și eu vreau să vă mulțumesc pentru acest eveniment extraordinar care a avut loc acum două săptămâni în sala plenară. Așa cum ați spus și dumneavoastră, s-a degajat foarte multă energie bună în urma acestui uh, eveniment și sper că vom putea să o canalizăm către acțiune. În centrul eforturilor noastre trebuie să fie pacientul. Și la sfârșitul acestui proces trebuie să avem un succes și anume trebuie să putem trata mai bine cancerul, trebuie ca șansele de supraviețuire să fie mai bune și trebuie deci să învingem cancerul, așa cum se spune. Pentru a putea să-i ajutăm pe pacienți, trebuie, cred eu, să punem în centrul intereselor noastre pe juriști, pentru că juriștii trebuie să ne spună ce posibilități avem conform tratatelor, uh, tratatului european și unde trebuie să fim mai uh, reținuți. Pentru că, sigur, putem să emitem foarte multe recomandări statelor membre, dar dacă nu există niciun fel de instrument sau instrumente care să asigure aplicarea acestor recomandări, nu ne, va ajuta, nu ne vor ajuta foarte mult. Uh, sănătatea se spune că este în competența statelor membre și noi nu putem să facem nimic. Dar nu e adevărat, pentru că uh, pe uh, în temeiul juridic al pieței interne am interzis și am și am reglementat consumul de tutun. Deci se poate face acest lucru. Știm uh, și care este situația uh, celor care supraviețuiesc cancerului și au apoi probleme de discriminare, cum a spus și doamna comisar. Și aici putem face ceva. Uh, avem o problemă foarte importantă legată de penuria de, de medicamente și acum, cu uh, ultimul coronavirus, situația devine și mai gravă și de aceea, doamnă comisar, vă rog să ne ocupăm urgent și cu prioritate de acest subiect. Mulțumesc, Peter. 2 minute și 4 secunde. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și pentru prezentare. Aș dori în primul rând, să vă spun că m-a bucurat foarte mult angajamentul dumneavoastră pentru a învinge cancerul. Este foarte important să luăm foarte în serios acest angajament și ceea ce a spus despre uh, coronavirus uh, mi se pare foarte, foarte valoros și vreau să spun ceea ce spune toată lumea. Trebuie să fim pregătiți, trebuie să partajăm informațiile, e foarte bine ce a, a fost foarte bine ce ați făcut. Uh, dumneavoastră pe partea de coordonare, pe baze științifice și acțiunile uh, față de țările terțe. Deci continuați această muncă foarte bună și vă rugăm să ne mențineți informați, pentru că ne dorim ca toate țările să fie pregătite. Revenind la planul pentru învingerea cancerului, mi se pare foarte bun, dar aș dori să se ia în considerare și cauzele cancerului. Și mă gândesc la alcool, de exemplu, dar o să vă întreb mai precis uh, dacă vedeți o legătură între creșterea expunerii zilnice la uh, substanțe poluatoare persistente și la perturbatori endocrini și numărul tot mai mare de cazuri uh, de cancer. Și vă întreb dacă veți uh, colabora în cadrul comisiei și cu Uh, luând în considerare și revizuirea regulamentului uh, și a directivei în domeniul substanțelor chimice. Mă gândesc și la strategia de la fermă la forculiță, uh, strategia pentru substanțe chimice și strategia pentru învingerea cancerului. Doresc să știu cum anume veți lua în considerare legăturile între acestea pentru a acționa la nivel orizontal, pentru că Cancerul este o problemă uriașă de sănătate pentru Europa și vedem că cetățenii noștri suferă din cauza substanțelor chimice și a perturbatorilor endocrini. E clar că trebuie să facem mai multe în acest sens. Mulțumesc. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Doamnă comisar, sunt uh, și eu de acord uh, cu ceea ce spunea colegul meu și aș dori să vă mulțumesc pentru că ați lansat procesul de consultare cu privire la planul privind cancerul cu Parlamentul European pe 4 februarie. Ați constatat probabil mobilizarea unui număr important de eurodeputați, um, în special în cadrul mișcării Maps Against Cancer, care vă vor sprijini în acest plan. Ați menționat marile priorități, prevenție, acces la tratamente de calitate, cercetare, partajarea datelor, reintegrare, însoțirea la uh, sfârșitul vieții și îngrijiri paliative. Aș vrea să vă pun câteva întrebări concrete, doamnă comisar, și în această fază de consultare aș vrea să vă vorbesc despre bani. Prima mea întrebare se referă la acest uh, aspect controversat al finanțării. Ne puteți spune care vor fi sursele de finanțare pentru planul privind cancerul? În această comisie am uh, votat despre am votat necesitatea unei rectificări bugetare. Care este stadiul actual? În cadrul discuțiilor privind cadrul financiar multianual, care este viziunea dumneavoastră legată de această finanțare? Ne puteți da o idee legată de bugetul previzional pentru a implementa această strategie viitoare? Și dacă mai am câteva secunde la dispoziție, aș vrea să pun o altă întrebare legată de împărțirea priorităților pentru planul european între misiunea Cancer, Orizontul Europa și planul european împotriva cancerului. Misiunea Europa va fi doar partea de cercetare a planului sau cele două inițiative vor fi derulate în paralel și vor trebui să lucreze împreună pe marginea propunerilor? Vă mulțumesc! Un minut 53 de secunde. Uh, for ID, uh, Marco. Pentru grupul ID, Marco. Gentile comisaria Chiriachides, abbiamo avuto conferma. Mulțumesc, domnule președinte. Simată doamnă comisar Chiriachides, ați confirmat în intervenția dumneavoastră faptul că doriți să îi susțineți pe cetățeni să primească informații mai bune cu privire la sănătatea lor și să îi ajutați să aibă o sănătate mai bună. Și susținem, sigur, acest obiectiv, dar uh, în acest proces uh, nu trebuie să se submineze uh, suveranitatea națională. Este foarte important să existe uh, o etichetare foarte clară, uh, uh, conformit- în conformitate cu legislația, dar care să fie și bazată, uh, să se uh, fundamenteze pe baze uh, științifice. Mă gândesc la Nutri-Score, de exemplu, care nu are o fundamentare științifică clară. Deci sistemul de etichetare nu uh, este conform cu articolul uh, relevant uh, cu privire la declarația nutrițională. Prin urmare, consumatorii nu pot să facă, nu pot să ia o decizie informată uh, în privința valorii nutriționale a produselor pe care le cumpără. De aceea e foarte important să existe norme uniforme în acest sens în Europa, să nu acceptăm un sistem care este oarecum dubios, fără să avem alternative există niște sisteme mai bune, cum ar fi uh, sistemul francez, de exemplu. Uh, Nutriform este un sistem, uh, Nutriinform, un sistem care a fost depus de Italia la Comisia Europeană, care să ofere informații foarte clare sub forma unei baterii pentru a arăta uh, cetățenilor uh, care e valoarea nutrițională a produselor. E foarte important să se găsească o soluție de către statele membre, nu una care să fie impusă de sus de către comisie. Vreau să știu dacă intenționați la comisie să faceți o evaluare de impact uh, uh, veritabilă sau doriți să impuneți uh, sistemul Nutri-Score pentru toate statele membre. For the Greens TMS. Thank you. Mulțumesc. În numele verzilor? Aici sunt, domnule comisar. În uh, foaia de parcurs pe care ați uh, publicat-o ieri, de la fermă la furculiță, ați spus că va fi imposibil să se păstreze temperaturile globale în niveluri uh, de siguranță dacă nu există o transformare fundamentală a producției alimentare. Și m-am bucurat să citesc acest lucru, dar nu înțeleg cum puteți spune apoi că viitorul Uh, PAC va oferi stimulente agricultorilor să contribuie în mod activ la obiectivele de mediu și că strategia de la fermă la furculiță va complementa doar și va uh, suplimenta aceste eforturi. Eu sunt implicată în reforma PAC în calitate de europarlamentar și trebuie să vă spun că o astfel de afirmație este în cel mai bun caz optimistă. Și uh, noul PAC rămâne totuși destul de asemănător uh, ca și metodă de operare cu uh, cel, uh, cu cel din trecut, nu vin în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor de schimbare. Existau în pacul precedent măsuri pentru a încuraja agricultorii să reducă emisiile și să protejeze mediul, dar în 2017 emisiile din agricultură au fost la același nivel ca și în 2005 rata de scădere a biodiversității, calitatea aerului și apei au scăzut și în același timp rata de dispariție a micilor exploatații a fost alarmantă, ceea ce înseamnă că PAC nu funcționează nici pentru agricultori, nici pentru mediu. De la fermă la furculiță rămâne doar o strategie pe hârtie și nu este luată în considerare în proiectarea uh, viitoarei politici agricole comune. Trebuie să facem modificări și în politica în domeniul pescuitului pentru a pune capăt pierderii de, biodiversi- de biodiversitate. Strategia aceasta ar trebui să fie aliniată cu uh, obiectivele ambițioase ale pactului ecologic. Și cum e posibil acest lucru fără o evaluare uh, veritabilă de mediu, evaluare de impact asupra mediului? Dumneavoastră sunteți uh, comisarul care se ocupă de acest lucru. În ce măsură veți putea și sunteți dispusă să intrați în analiza sistemelor noastre alimentare? În ce măsură veți face presiuni pentru, să, pentru ca să se chiar facă schimbările necesare? Mulțumesc! Din partea ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar. Uh, am uh, luat cunoștință de foaia de parcurs a Europei um, pentru combaterea cancerului. Am participat de asemenea și la reuniunea despre care ați uh, vorbit dumneavoastră. Aspectele propuse pe care trebuie să se bazeze acest plan de combatere și de învingere a cancerului uh, trebuie să țină cont uh, de persoanele afectate și de familiilor și aceasta face parte din uh, strategia oncologică adoptată de Polonia în luna februarie. Pentru a combate cancerul este nevoie să dezvoltăm un model în care pacientul să se află în centrul uh, eforturilor. Accesul la medicamente și la tratamentele cele mai recente trebuie să fie garantat tuturor pacienților, indiferent de unde locuiesc aceștia. Aș vrea să vă cer mai multe precizări referitoare la crearea unui centru de cunoștințe despre cancer, care ar fi un fel de bază de date sau de bază de cunoștințe uh, care să cuprindă informații privind metodele de prevenție și recomandări. Un astfel de centru ar fi un instrument puternic pentru a susține planurile naționale ale statelor membre. Dar cum ar decurge concret activitatea unui astfel de centru? Și mai am o altă întrebare. Uh, infrastructurile de cercetare din uh, țările mai puțin bogate, cum vor putea acestea să participe și la programul Orizontul 2020, uh, pilonul al treilea? Comisia Europeană se gândește și la o distribuție echitabilă a resurselor pentru ca țările cu infrastructuri mai deficitare să nu fie lăsate deoparte. Mă gândesc la cercetările preclinice, la infrastructurile oncologice și așa mai departe. Deci uh, mijloacele și investițiile vor fi păstrate la același nivel. Comisia Europeană va face totul ca să nu limiteze, ci să moduleze fluxurile de investiții. Acțiunile operaționale și de investiții vor rămâne la același nivel. Și o ultimă propoziție. Aș vrea să vă mai întreb care sunt provocările în afara finanțării în ceea ce privește crearea acestei rețele oncologice. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Ultimul vorbitor din prima rundă, doamna Canieșna din partea GUE. Kolegyně, vážení kolegové, vážená paní komisařko, děkuji, že jste za námi přišla. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezență, doamnă comisar. Este un uh, moment uh, foarte oportun și aș vrea să subliniez că sâmbătă sărbătorim uh, ziua bolilor rare și avem diferite activități dedicate acestei activități în această săptămână. Ați vorbit despre combaterea cancerului dar cred că există un potențial mare și în ceea ce privește cercetarea în domeniilor uh, bolilor rare, a bolilor orfane. Și cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie un simbol în acest sens, uh, un simbol al cooperării în domeniu. Nu ar fi uh, bine, de exemplu, să existe și legislație în acest domeniu. În mandatul anterior am vorbit despre sprijinirea pacienților, dar am putea să-i ajutăm printr-un mai bun acces la Uh, îngrijirile medicale și acest plan de acțiune HDA ar trebui să fie adoptat la nivel european, pentru că abia atunci vom putea ajunge la o situație în care pacienții care suferă de cancer sau de o boală rară uh, pot să aibă acces la îngrijirile de sănătate. Este inacceptabil că nu putem să asigurăm acest tratament în Europa Uneori, pacienții din uh, Franța și Germania au acces mai bun la îngrijirile medicale decât pacienții din Europa de Est. Ce credeți despre acest lucru? Și cum o să uh, procedați pe mai departe, astfel încât să adoptați uh, acte legislative pentru a îmbunătăți situația? și cred că și colegii mei doresc să se implice în acest proces. Două minute și o secundă. Excelent. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Ați primit un pachet de întrebări uh, despre cancer, uh, după care vor urma și alte întrebări. Aveți 10 minute la dispoziție. Sau cât doriți. Vă mulțumesc foarte mult pentru această primă rundă de întrebări. Nu sunt sigură dacă pot să le grupez uh, în uh, pachete, pentru că eu nu văd așa sănătatea, ci o văd dintr-o perspectivă orizontală. Nu cred că putem uh, să vedem lucrurile în pachete. Cancerul nu e un pachet sau alt subiect este un alt pachet, pentru că dacă privim lucrurile așa, atunci o să ne lungim foarte mult. Mulțumesc, Pascal. Oricum, vreau să încerc să mă refer la unele dintre întrebările mm, formulate. Nu voi putea să vă răspund la toate, dar cu siguranță voi reveni ulterior cu informații. Aș vrea întâi uh, să vă menționez un principiu general de la care trebuie să pornim. Cineva a spus uh, pe bună dreptate unul dintre eurodeputații a spus pe bună dreptate că pacienții, cetățenii trebuie să fie în centrul strategiei noastre. Nu există niciun dubiu în această privință nici pentru dumneavoastră în această sală, nici pentru mine ca și comisar responsabil de sănătate și siguranță alimentară. Aceasta este prioritatea, așa trebuie să lucrăm. Dacă nu începem cu uh, principiul și cu bunăvoința ca pacienții și cetățenii să se afle în centrul tuturor demersurilor noastre, nu putem să mergem mai departe. Este atât de simplu și aș uh, dori să Uh, răspund la întrebarea ce vom face ca să ne centrăm pe pacient. Eu pot fi acuzată uh, în ultimii 20 de ani că am fost mult prea centrată pe pacient și nu voi schimba acum această abordare. Deci trebuie să ne atingem țintele și asta vom face. Peter Lize a vorbit despre canalizarea întregii energii uh, de la acel eveniment. Și am să vă spun ceva. Sentimentul pe care l-am avut eu după acel eveniment a fost într-adevăr că a fost plin de energie și am avut un sentiment pozitiv. Dar a doua zi m-am trezit cu un uh, sentiment îngrozitor de responsabilitate imensă pentru noi toți, pentru că așteptările au fost ridicate la un asemenea nivel în privința cancerului, încât chiar trebuie să livrăm. Deci am început să lucrăm chiar din prima zi am început să ne întâlnim cu părțile interesate și uh, personal uh, sunt informată la două săptămâni și voi avea întâlniri o dată pe lună pentru a vedea care este progresul, care este stadiul um, de implementare, pentru că chiar trebuie să implementăm acest uh, plan. Acum că avem nevoie de experți juridici și de legislație, nu sunt în măsură să spun acest lucru. Statele membre fac foarte multe în momentul de față, dar trebuie să vedem care sunt problemele și avem nevoie de feedback din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru comentariile despre coronavirus și despre nivelul de pregătire. Aveți foarte mare dreptate și de aceea, de la bun început, am simțit că trebuie să fim proactivi de fiecare dată când s-a făcut uh, anunțul uh, trist al unui caz nou într-un stat membru, imediat am contactat uh, ministrul sănătății din țara respectivă, înainte să ajungă în Consiliu, să vedem care este situația. Asta înseamnă să fii proactiv. Nu înseamnă să vii după ce s-au întâmplat lucrurile și să spui, a, păi am fi putut proceda mai bine. Nu. Asta înseamnă să fii proactiv, să faci față provocărilor imediat ce apar acestea. Și de aceea am încercat să uh, vorbim uh, fiecare ministru de sănătate de fiecare dată când a existat un caz confirmat într-un anumit stat. Ați vorbit despre beating cancer și despre uh, perturbatorii endocrini și acea strategie de la fermă la consumator. Așa cum am spus de la început, planul pentru cancer și strategia de la fermă la consumator nu vor fi separate. Foarte multe dintre um, elementele care se regăsesc în uh, strategia de la fermă la consumator se vor regăsi și în um, Uh, combaterea cancerului, pentru că există legături pe partea de prevenție. La fel, perturbatorii endocrini sunt o mare problemă și mulți dintre dumneavoastră în această sală au mai multă experiență decât mine în domeniu, dar cu cât citesc mai mult, cu cât aflu mai multe, cu atât simt că trebuie să aflu și mai multe. În momentul de față are loc o verificare a adecvării și așteptăm rezultatele am legiferat uh, deja cu privire la utilizarea biocidelor și pesticidelor, un lucru foarte important. Nu este ușor să evaluăm riscurile și EFSA face acum această evaluare. Trebuie să lucrăm uh, la o modalitate de evaluare, să vedem uh, ce se întâmplă și cu alte substanțe, cu alte materiale, pentru că foarte multe dintre îngrijorări uh, țin uh, de competența altor direcții generale, de exemplu mm, în ceea ce privește jucăriile sau cosmeticele și alte produse. Oricum, vom veni cu o propunere de strategie de la fermă la consumator și ați mai vorbit despre un lucru și anume riscurile mm, unui posibil efect de cocktail de substanțe combinate. Și suntem conștienți de acest lucru și vom lucra și pe marginea acestora. Ați vorbit și despre finanțarea planului pentru cancer. Într-adevăr, pe bună dreptate aveți această îngrijorare, pentru că de multe ori se face o propunere, dar nu există și finanțarea adecvată însă Comisia a făcut din acest lucru o prioritate. Va exista finanțare și doamna președintă von der Leyen uh, a menționat acest lucru. Misiunea pentru cancer, Cancer Mission, va fi finanțată din orizontul 2020, dar nu vom lucra separat în aceste planuri. Uh, colaborăm deja cu ei. Va fi finanțare din Fondul Social European, vor fi finanțări din um, fondurile digitale, pentru că e-health este un subiect foarte important. Nu pot să vă spun de pe acum la cât se ridică aceste sume, dar pentru că aceasta este o prioritate a Comisiei, am mare încredere că se va aloca și finanțarea necesară pentru implementarea strategiei referitoare la cancer. Din câte am înțeles, uh, Um, un coleg din Italia a întrebat despre NutriScore, despre etichetarea nutrițională a produselor. În strategia de la fermă la consumator uh, se va aborda și acest subiect al etichetării, dar va trebui să ne uităm la principiu și toți trebuie să fim preocupați de acest lucru. Principiul este că consumatorii au dreptul să primească informații clare referitoare la ce cumpără de la raft. Nu pot să vă spun de pe acum uh, care va fi această etichetare sau sub ce formă se va face această etichetare pe fața ambalajelor. Nutri-Score este unul dintre sistemele utilizate. Nu știu care va fi utilizat în cele din urmă. Însă, în statele membre uh, trebuie să existe abordări armonizate știu că există îngrijorări ale anumitor state membre legate de anumite scheme de etichetare pe fața ambalajului. Fiecare schemă este evaluată și să sperăm că vom veni cu o propunere în contextul acestei strategii de la fermă la consumator. Și deocamdată mă opresc aici în legătură cu acest subiect. Legat de PAC și pactul ecologic, aveți dreptate. Există îngrijorări în acest sens, însă lucrurile trebuie să fie foarte clare politica agricolă comună trebuie să aibă niște ambiții, să fie ambițioasă și să implementeze și să atingă obiectivele propuse de pactul ecologic. Acum facem o analiză pe care a solicitat-o și Parlamentul European legată de modul în care PAC poate să atingă ambițiile pactului ecologic și vom reveni la dumneavoastră cu rezultatele analizei. Cineva m-a întrebat dacă voi uh, trage tare în această privință. Sigur că voi face asta. Uh, eu sunt uh, comisar pentru sănătate și siguranță alimentară. Aceasta este titulatura postului meu, însă um, este și un lucru care mă caracterizează personal și anume că mă voi strădui să protejăm consumatorii. În ceea ce privește ziua bolilor rare, știu că astăzi are loc un eveniment în Parlament și o să închei imediat ca să nu mi-atrag atenția președintele că am depășit timpul. Acesta este un exemplu de ce pot uh, face statele membre împreună. Această zi a bolilor rare. Există o rețea europeană care le-a permis pacienților să aibă acces la expertiză în statele membre și acesta este un exemplu uh, pe care cu siguranță trebuie să-l sprijinim. Este un simbol uh, a ceea ce putem face prin cooperare și putem face și mai mult decât atât. Ați uh, vorbit și despre mm, HTA sau ETM, Evaluarea Tehnologiilor Medicale. Lucrăm și în acest uh, sens. Acum, aici puteți ajuta ca parlamentari în statele dumneavoastră membre pentru a obține sprijin în acest sens. Personal, cred că trebuie să mergem mai departe cu această propunere a Comisiei. Evaluarea tehnologiilor medicale este foarte importantă pentru pacienți și va trebui să găsim modalități de a merge mai departe. Cum voi face acest lucru? Ei bine, am început deja să lucrez la nivel bilateral și să discut cu miniștri, mai ales cu cei care au uh, îngrijorări în acest sens. Dar atunci când încercăm uh, să schimbăm ceva care a fost în impas uh, atât de mult timp, trebuie să înțelegem care sunt preocupările și cât putem fi de flexibili. Noi la comisie am fost destul de flexibili și trebuie să vedem cum putem să atenuăm aceste preocupări, aceste îngrijorări, astfel încât să putem merge mai departe. Sper că voi putea să facem progrese în domeniu. Așteptăm acum și o evaluare cu privire la legislația pediatrică și um, uh, alte chestiuni care țin de componenta farmaceutică. M-am referit uh, la majoritatea lucrurilor pe care le-ați menționat, cu siguranță nu la toate, dar uh, vom reveni ulterior. Într-adevăr, uh, nu putem să le grupăm uh, în pachete pentru că toate subiectele sunt interconectate. Trecem acum la cea de-a doua rundă de întrebări. Acum fiecare are cât un minut la dispoziție și voi fi foarte strict cu timpul pentru că sunt foarte multe întrebări. Dacă nu sunteți uh, mulțumiți, Uh, pentru că abia acum v-ați ridicat uh, cartonașul, uh, nu o să vă dau cuvântul și nu dați vina pe mine, dați vina pe secretariat pentru că nu ați primit slotul de timp înainte. Începem cu PPE, Jessica. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Am să vorbesc în suedeză. Unul dintre obiectivele strategiei de la fermă la consumator este ca întregul lanț alimentar să devină mai sustenabil, mai durabil. Când vorbim despre dezvoltare durabilă, știm uh, că în agricultura europeană ne confruntăm cu problema suprautilizării antibioticelor. Experiența din mandatul anterior ne învață că uh, e, necesită mult timp să se adopte o legislație nouă. Ah, în această strategie de la fermă la consumator, ce pași sau ce măsuri intenționează să întreprindă Comisia pentru a reglementa utilizarea antibioticelor astfel încât agricultura să devină mai um, sustenabilă? Apoi, în ceea ce privește înregistrarea produselor medicamentoase, uh, Comisia intenționează să propună și alte acte legislative relevante dacă este necesar? Mulțumesc! Miriam Dali din partea S Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar. Vă mulțumesc uh, public uh, pentru accesibilitatea dumneavoastră și deschiderea de a răspunde la întrebări. Am să mă refer mai întâi la planul uh, de combatere a cancerului. Uh, se vorbește acolo despre crearea unui spațiu comun de date și aș vrea să înțeleg uh, cum va funcționa acest plan, pentru că majoritatea statelor membre nici măcar nu au un spațiu de date despre sănătate, ci date care sunt stocate pe platforme multiple și adesea incompatibile. Și uh, pentru că statele membre nu au nici măcar o platformă compatibilă, atunci cum putem să implementăm o platformă la nivel european? și revin în cele din urmă la o chestiune care a fost menționată. Cum poate Comisia Europeană și Uniunea Europeană în ansamblu său să se asigure că medicamentele orfane pentru bolile rare, inclusiv cancer, sunt disponibile în toate statele membre? Știți cât uh, de important este acest uh, lucru? Cum ne putem asigura că pacienții au acces facil la medicamente oriunde s-ar afla? Mulțumesc! Din partea... Thank you. Andreas Gluck pentru Renew. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră. Numărul de cazuri declarate este unul impresionant, mai ales pentru că pentru mine, în calitate de medic, în spatele fiecărui număr e un om. Nu măsurile luate în China și amploarea lor uh, sunt impresionante. S-au construit spital în câteva zile. Nu știm dacă autoritățile chineze au făcut tot ce trebuia, dar cu toate acestea trebuie să ne întrebăm cum ar putea gestiona Europa, cum ar putea face față unei situații um, de aceste proporții nu mă înțelegeți greșit. Cred că o mare parte a răspunderii uh, le revine statelor uh, membre, însă în ceea ce privește igienul și adoptarea, aprobarea medicamentelor, avem nevoie de mai multă Europa. Pe scurt, uh, Centrul European de Control și Prevenire a Bolilor are nevoie de mai multe competențe, spre deosebire de omologul său american. Autoritatea europeană nu are suficiente competențe. În al doilea rând, birocrația inutilă nu trebuie să reprezinte o piedică în adoptarea medicamentelor. Avem nevoie aici de competențe sub suplimentare nu doar pentru etapa a treia a studiilor medicale, ci și când vine vorba mai ales de acele medicamente absolut necesare. Care e părerea dumneavoastră în aceste privință și care sunt măsurile pe care le luați în calcul? Cred că în ce privește COVID-19 am constatat foarte clar că Europa funcționează bine când vine vorba de sănătatea publică, dar se mai pot face îmbunătățiri clare. Pentru PPE, Montserrat. Mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc foarte mult doamnei comisar. O felicit pentru planul european împotriva cancerului și pentru această consultare publică care reprezintă o șansă de a ne apropia de pacienți, de actori implicați, de instituțiile medicale europene și de a asigura uh, participarea tuturor la stabilirea priorităților pentru acest plan. Eu vreau să mă, că, să mă concentrez astăzi pe prevenție. Prevenția este considerată un pilon fundamental în ceea ce privește foaia de parcurs, însă dacă vorbim de prevenție, nu putem lăsa deoparte sănătatea mentală. Stresul, anxietatea sunt cauze ale multor boli, pot uh, provoca printre altele și cancerul. Așa că trebuie să învățăm, să arătăm cum se poate gestiona stresul și uh, această sarcină psihologică la care sunt expuși pacienții. Până acum ne-am concentrat uh, pe mm, prevenție, pe alimentația sănătoasă, pe combaterea tabagismului. Acum însă e rândul incorporării unor, medic- unor măsuri de prevenție în planul împotriva cancerului. Aș vrea să știu dacă în planul de ansamblu al măsurilor care vor fi luate se ia în calcul posibilitatea de a introduce și măsuri de acest tip. Mulțumesc! Madame le commissaire, monsieur le président, la stratégie Farm to Fork Vă mulțumesc. Strategia, prin definiția ei, se referă la întreg lanțul alimentar. În relația între producători industriali și agricultori, mult prea adesea um, producătorii agricoli rămân undeva pe margine. Uh, Controlul încearcă să îmbunătățească acele aspecte sanitare în producția de alimente, însă nu trebuie să reprezinte o sarcină suplimentară pentru micii producători, pentru că aceștia din urmă adesea nu au resursele suficiente când vine vorba de cerințele de conformitate. Așa că am câteva întrebări în acest sens. În primul rând, cum vă puteți asigura că această strategie nu va avea un impact negativ asupra acestor 8 milioane de exploatații agricole de mici dimensiuni? În continuare, cum vă puteți asigura că această strategie nu va reprezenta reprezenta un handicap pentru micii fermieri când vine vorba de asigurarea conformității și că le va permite să facă față monopolurilor industriale. Mulțumesc pentru SND Günther Zibel. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, după cum uh, ați amintit pe bună dreptate în audierile dumneavoastră, cetățenii vor să știe ce cumpără atunci când cumpără alimente nu mai vorbim doar de nutrienți aici, ci vorbim și de originea ingredientelor, consecințele pe care le pot avea asupra sănătății oamenilor și animalelor, produsele modificate genetic, nu au fost elucidate, mai ales în ceea ce privește organismele modificate genetic uh, și soia modificată genetic. Parlamentul are o linie clară de respingere Sper că ehm, Comisia își va revizui atitudinea. Aș vrea să știu ce uh, va face Comisia ce privește decizia Parlamentului. În plus, când ehm, com- președinta Comisiei a declarat că va respecta um, dreptul de codecizie al Parlamentului și o decizie luată cu majoritate în această sală. Mulțumesc. Pentru verzi, Petra de Suiter. Doamnă comisar, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și vă mulțumesc de asemenea pentru planul um, deosebit de ambițios uh, al Uniunii pentru combaterea cancerului. Am o întrebare uh, referitoare la această strategie, cât și la strategia de la fermă la consumator. n ați promis că veți uh, promova o diminuare la jumătate a pesticidelor folosite. Minunat, însă ieri de altfel am aflat din multe ziare în urma unui studiu că există multă opoziție când vine vorba de reducerea folosirii pesticidelor și titlurile vehiculate spuneau cum că ar exista o portiță deschisă pentru a eluda aceste dispoziții. Cum veți face față așadar forțelor din propria dumneavoastră comisie care vor să favorizeze uh, mari producători din Canada și nu numai, care vor să uh, reprezinte interesele marilor uh, lobby-uri care promovează folosirea de pesticide. Mulțumesc, cred că avem uh, întrebări cât se poate de clare și ne dorim uh, răspunsuri la fel de clare. Am să vă răspund în măsura în care pot și dacă sunt clare sau nu, rămâne la altitudinea dumneavoastră, dar sunt convinsă că voi reveni peste câteva luni și vom continua de acolo. Am, uh, am încercat să iau notă de diferitele observații și comentarii um, organismele modificate genetic, OMG-uri, în ceea ce privește acestea. Comisia lucrează la ora actuală la un cadru juridic care a fost deja înființat de Parlament și de Consiliu. Decizia Comisiei de a autoriza OMG-uri uh, se bazează pe avizul EFSA, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară bineînțeles asigurându-se conformitatea cu legislația în materie. Eu sunt deschis uh, la propuneri pentru ca sistemul privind organismele modificate genetic să fie mai eficient. Până atunci însă Comisia va respecta dispozițiile existente în legislație. După cum știți, în 2017 Comisia a propus amendamente țintite pentru a le permite pentru a permite statelor membre să um, beneficieze de excepții la această legislație unde e necesar. Antibiotice e un subiect de amploare. Eu l-am încadrat în uh, programul One Health pentru că trebuie să recurgem la o abordare de amploare. Folosirea antibioticelor sau mai degrabă consumul exagerat de antibiotice și rezistența antimicrobiană reprezintă subiecte de mare importanță Există la ora actuală o nouă inițiativă legislativă în ceea ce privește medicamentele de uz veterinar care um, va intra în vigoare în 2021, foarte important pentru că va reglementa administrarea de antibiotice animalelor. Trebuie, de asemenea, să abordăm și o perspectivă la nivel farmaceutic. Trebuie să avem așadar o abordare transversală spațiul european uh, pentru date din uh, domeniul sănătății, cred că suntem cu toții de acord uh, că trebuie să continuăm cu inițiativa privind digitalizarea. Trebuie să avem un cod deontologic în acest sens, pentru că gestionăm date legate de sănătate. De asemenea, trebuie să asigurăm interoperabilitatea între statele membre. După cum spuneați, anumite state membre sunt mult mai avansate decât altele. Sperăm că până la finele acestui an să fim în măsură să prezentăm o propunere. COVID-19 um, a reapărut în discuție în ce privește cercetarea și cooperarea. Vreau să vă spun că după apariția acestei uh, epidemii, cred că am uh, adoptat 10 milioane de euro, cred, uh, un pachet destinat cercetării pentru a găsi un vaccin împotriva COVID-19 și dorim să continuăm cu cercetările în domeniu sănătatea mentală, dacă pachetul One Health se referă la sănătatea uh, oamenilor, animalelor și plantelor. Uh, sănătatea mentală este o componentă fundamentală a sănătății oamenilor. Nu putem lua sănătatea mentală separat de cea fizică. Este important, cred eu, să uh, atragem atenția asupra felului în care stresul și alte tulburări pot perturba sănătatea oamenilor. În ceea ce privește comisia și anumite uh, Uh, anumită flexibilizare a regulilor pentru a favoriza anumite interese industriale. Petra, văd că ai citit foarte mult. Cred că cel mai bine ar fi să ne facem treaba și nu să discutăm scenarii ipotetice. Vreau să vă spun că acordurile comerciale nu schimbă nivelul de siguranță alimentară în UE. La întâlnirile cu reprezentanții industriali nu vom schimba standardele de protecție alimentară în UE și vreau să vă spun că eu voi lucra din răsputeri pentru a proteja consumatorii și mediul înconjurător. Cred că felul în care vom atinge acest obiectiv nu depinde de um, uh, certuri și ciondăneli, ci de date științifice clare și argumentele pe care le are fiecare în mânecă. Cred că Comisia a dat dovadă de suficientă ambiție în ce privește Pactul Ecologic European și, de asemenea, a dat dovadă de ambiție în ce privește inițiativa de la fermă la consumator, mai ales în ceea ce privește sănătatea consumatorilor și mediul înconjurător ca prioritate. Nu cred că aici vom da înapoi. Dacă îmi permiteți o observație suplimentară, nu e ceva concret, cred însă că e totuși important. Uh, trebuie să avem o abordare transversală. Din această perspectivă, noi, comisarii, nu mai lucrăm în, într-un mod izolat, ci lucrăm uh, la nivelul, uh, la un nivel transversal uh, care încearcă să reunească cât mai multe domenii, pentru că doar așa putem face progrese. Dacă îmi permiteți să mă corectez, Comisarul Sinkevicius, da, întotdeauna mai greu să-i pronunț numele de familie, se va ocupa de strategia pentru perturbatorii endocrini va, apăra, va apărea în strategia de la fermă la consumator, însă strategia pentru poluare zero uh, se încadrează în mandatul dumnealui și voi lucra de aproape cu uh, el. În regulă, trecem acum la cea de-a treia și ultima rundă de întrebări. Începem cu PPE-ul domnul Ercoviț. Vă mulțumesc. Doamnă comisar, la nivel mondial avem, se înregistrează 450.000 de decese și la nivel global poliția are deja un sistem pentru a urmări acești criminali. Și acum cancerul în 2004 10 milioane de oameni și-au pierdut viața din cauza cancerului. Avem resursele financiare, avem organizații și e obligația noastră de a avea un sistem eficace pentru a combate cancerul. Avem nevoie de un sistem pentru diagnosticarea preventivă și de terapii moderne, terapii care să fie la dispoziția tuturor cetățenilor. Cetățenii doresc acest lucru și nu ne, vom, nu ne vor ierta dacă nu facem acest lucru. Eu însumi sunt medic și lucrez în oncologie. O trăime dintre cei prezenți astăzi în această sală va muri de cancer. O trăime. To... Nu știu dacă trebuie să vă mulțumesc <laughs> pentru această intervenție. Da, e concretă. Acum, pentru ECR, domnul Iest. Vă mulțumesc, um, domnule președinte, domnul Terci. Domnul comisar, deja Știm că strategia de la fermă la consumator va fi publicată în curând și Comisia Europeană ne-a tot spus, ne-a tot prezentat intenții de a uh, lucra pentru bunăstarea animalelor și de a impune noi restricții agricultorilor. Deci limitări, obligații, sarcini. Cu toate acestea, sectorul agroalimentar are așteptări și cereri complet diferite. Agricultorii sunt indignați, frustrați peste tot în Spania, mai ales acum cei din regiunea extrema dură sunt pe picior de război și din multe motive. Dacă activitatea lor economică nu mai dă roade, întreaga strategie de la fermă la consumator va fi murit înainte de a se naște. Vă cer să ascultați revendicările agricultorilor noștri cu cel puțin atât atenție ca cea pe care o acordați ideologilor din orașe. Știu că ne-ați spus, dar insist, vreau să știu cum veți introduce noua strategie aspecte de politică comercială pentru a interzice importul de produse agricole care conțin tot ce dorim să interzicem, de fapt, în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Pentru E și de doamna Borzan. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Colegul nostru e specialist în oncologie și uh, eu sunt specialist în medicină sportivă și vă încurajez pe toți să faceți mai mult sport pentru a lupta împotriva cancerului. Dacă luptăm, dacă vorbim de cancer, cred că e important să scoatem în evidență faptul că o alimentație nesănătoasă este un factor de risc considerabil. Europa se îngrașă tot mai mult și se îmbolnăvește pe zi ce trece. Planul pentru combaterea cancerului și strategia de la fermă la consumator reprezintă șansa noastră uh, de a face o diferență și de a salva vieți. Consumatorul de rând ia decizii de achiziție foarte repede. Iată de ce cred că acest scor nutrițional e un bun sistem care permite consumatorului să ia o decizie informată foarte simplu. Această etichetă nutrițională e recomandată la ora actuală de șase state membre cu o populație combinată de 232 de milioane de locuitori, peste jumătate din populația Uniunii. E un sistem care s-a bucurat de o bună primire în rândul consumatorilor. Iată de ce vreau să știu la ce ne putem, când, îmi cer scuze, putem aștepta publicarea evaluării refit în ce privește uh, regulamentul privind declarațiile nutriționale. Mulțumesc pentru Renew, domnul Federle. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru deschiderea de care ați dat dovadă față de comisia noastră și de deputați. Vor, aici sunt, aici sunt. Spuneați întreagăt că în cadrul strategiei de la fermă la consumator uh, se vor include și măsuri referitoare la bunăstarea animalelor. Eu aș vrea să scot în evidență că în rezoluția referitoare la Pactul Ecologic European adoptată de Parlament, două aliniate cereau o strategie pentru bunăstarea animalelor, lucru pe care comisarul anterior nu uh, a reușit să facă, Sunt două aliniate care nu au fost modificate, nu au fost atinse de niciun grup și au fost votate cu majoritate amplă. Am făcut progrese în mandatul anterior în ceea ce privește legislația privind medicamentele cu uz veterinar. Trebuie să ne asigurăm însă și aici că dispozițiile respective sunt respectate vor exista reticențe, cu siguranță. Deja la momentul respectiv existase reticență din partea anumitor state, dar reușisem să ne opunem. Dacă ne gândim la cancer, în Suedia și în Norvegia, foarte mulți oameni mor de cancer. Noi avem un produs care e interzis în restul Europei și ar fi cazul să vedem cum putem um, reduce aceste riscuri. Mulțumesc, Natalie Osterle, pentru PPE. Mulțumesc. Doream să revin la um, penuria medicamentelor în Europa, 80% din medicamentele vândute în Europa sunt uh, produse în Asia și având în vedere epidemia de coronavirus, necesitatea de aceste medicamente crește. Deci ce măsuri se iau pentru a evita penuria de medicamente în Europa? Același lucru se aplică materialului de protecție pentru personalul medical, um, halate, măști, care sunt fabricate în China, majoritatea. În ceea ce privește transparența reglementării la nivel european și transportul de medicamente între statele membre, Trebuie să asigurăm accesul la îngrijiri medicale pentru toți consumatorii, asigurând de asemenea transparență în ceea ce privește tratamentele la care au acces pacienții. Ne putem aștepta la introducerea unui sistem informatic dedicat schimbului de informații în ceea ce privește prețul medicamentelor, nivelul stocurilor și alte informații utile din fiecare stat membru. Mulțumesc pentru GUE, Nico Alas. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, proiectul de strategie de la fermă la consumator nu vorbește despre supraconsumul uh, de carne și produse lactate. Uh, sigur, poate că documentul pe care l-am uh, găsit în presă e foarte diferit față de documentul final, dar, totuși, consumul excesiv de carne și de produse lactate ar fi un element important de luat în considerare, dat fiind că vorbim despre o strategie durabilă. Uh, ați făcut o prezentare în, pe 31 ianuarie guvernelor naționale în care se spunea foarte clar că reducerea uh, producției ar putea să ducă la depopularea rurală. Uh, dar mi se pare că este absurdă această afirmație. Pentru că mare parte din teren este cultivat pentru furaje, pentru animale. Și vreau să vă întreb, considerați că N-ar trebui să se introducă o limită de uh, densitate a șeptelului durabilă pentru exploatațiile agricole și considerați că ar trebui să luăm uh, în considerare problema uh, supraconsumului de carne și de produse lactate și că avem o problemă în acest sens? Mulțumesc! În numele idei la ringrazio molto per il suo competent. Vă mulțumesc, doamnă comisar, și vă felicit pentru munca dumneavoastră competentă. Dincolo de faptul că împărtășesc îngrijorările referitoare la eticheta nutrițională, am două întrebări. În primul rând, cum am putea fi coerenți când uh, facem apel pentru conservarea biodiversității, reducerea folosirii de pesticide, în timp ce importăm cantități enorme de alimente din țări care nu sunt aliniate la standardele noastre europene. În al doilea rând, mă refer la planul de luptă împotriva cancerului. Și în calitate de medic uh, sunt perplexă. Cum poate Europa să lupte eficace împotriva cancerului și în același timp să dea dovadă de deschidere față de consumul cu uh, comerțul cu alimente care conțin substanțe cancerigene și perturbatori endocrini, a căror relație cu uh, cancerul e dovedită. Vreau să știu ce măsuri concrete veți lua pentru a permite accesul acelor cetățeni care trăiesc în condiții dezavantajoase din punct de vedere economic să aibă acces la tratament medical. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Ultima întrebare revine Eleonore Evi. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, aici sunt. Dacă, așa cum ați declarat, Comisia dorește într-adevăr să schimbe modul în care producem și consumăm alimentele, atunci strategia aceasta trebuie să fie uh, îndrăzneață și ambițioasă. Trebuie să facem față realității uh, producției de animale. Nu trebuie să vă reamintesc toate cifrele legate de impactul masiv asupra mediului, aerului, solului, pierderi de biodiversitate și tendinței alarmante care este în creștere legate de uh, rezistența la antimicrobiene, la antibiotice. Și Uh, să lăsăm la o parte problema uh, importurilor. Rezultatul uh, extraordinar obținut de inițiativele cetățenești care au colectat peste care au colectat milioane de semnături au atras atenția asupra acestor probleme. ESA a a emis de asemenea avize științifice referitor la bunăstarea animalelor. Um, s-a spus că bunăstarea în sistemele uh, de agricultură biologică este în general bună față de cele tradiționale și Comitetul Regiunilor susține cererea de a uh, elimina treptat cuștile în producția de animale. De aceea trebuie să reformăm odată acest uh, uh model învechit uh, al uh, producției animale și să atingem acest obiectiv de eliminare reală a cuștilor. Mulțumesc. Uh, președintele, trebuie să vă părăsesc, din păcate, și uh, primul vicepreședinte, Basaicot, mă va înlocui. mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc și eu. Veți avea aproximativ 10 minute pentru a răspunde ultimei runde de întrebări. Thank you very much. Um... Vă mulțumesc. Și o să vă dau câteva răspunsuri, nu neapărat în ordinea întrebărilor adresate. În primul rând, da, îi ascult pe agricultori, trebuie să-i ascultăm pe agricultori, trebuie să-i susținem în această tranziție, trebuie să încercăm să-i ajutăm, să le oferim alternative viabile E foarte important acest lucru. Trebuie să colaborăm cu ei și deja colaborăm cu ei. Mă gândesc la uh, educare pentru folosirea de uh, metode agricole și de producție uh, durabile. E nevoie de stimulente în acest sens, astfel încât să poată să uh, meargă uh, în acest proces uh, și să rămână alături de noi. Și vreau să vă spun foarte clar, în strategia de la fermă la consumator vom uh, viza foarte clar uh, riscul utilizării de pesticide. Mi s-au adresat mai multe întrebări și am răspuns de mai multe ori. Acest lucru trebuie să fie absolut clar. Risipa alimentară a fost de asemenea menționată, vorbindu-se despre regimul alimentar, un regim alimentar sănătos și cred că este foarte important să examinăm modul în care abordăm această problemă a risipei alimentare, pentru că trăim într-o vreme în care există persoane care nu au acces la o masă sănătoasă uh, în fiecare zi și totuși risipim uh, foarte mult, uh, o cantitate foarte mare de alimente. Deci e clar că trebuie să facem ceva. Consumul durabil E un element important și trebuie să vorbim despre un regim alimentar sănătos. Și aici vorbim despre prevenție. Evaluarea REFIT, cineva m-a întrebat, și ea va fi realizată în aceeași perioadă în care se va face această strategie. Și da, sigur, Uh, știu că aceste priorități sunt foarte importante și sper că până la sfârșitul lui 2020 să putem revizui legislația pentru a vedea ce modificări trebuie făcute, dacă vor trebui făcute modificări. Lipsa de medicamente. Nu putem să vorbim despre o singură cauză, pentru că situația este foarte complexă. Când vorbim despre medicamente și accesul la ele, trebuie să ne gândim la prețul lor, la uh, perioade în care nu sunt disponibile medicamentele și trebuie să respectăm competențele statelor membre. Autoritățile medicale analizează strategii, au analizat în ultimii ani strategiile și așteptăm evaluarea cu privire la legislație în privina, privința medicamentelor uh, pediatrice și medicamentelor uh, orfane uh, pentru a vedea cum se poate îmbunătăți situația. E foarte clar că e nevoie de schimbări și că statele membre pot să facă schimbări pentru uh, a avansa și pentru a colabora, pentru a oferi o, un preț mai bun la medicamente și o mai bună rambursare. Și uh, strategia în domeniul farmaceutic uh, este una pe care o vom uh, prezenta până la sfârșitul anului 2020. Și aici s-a făcut o legătură cu coronavirusul și personalul uh, și echipamentul personal de protecție. Uh, Um, statele membre, vă spuneam că au cerut uh, proceduri de licitație uh, comune pentru echipament de protecție și comisia le-a venit în întâmpinare. Ah, apoi, uh, Nutri-Score-ul. Uh, Urmează să prezentăm un uh, raport la comisie. În momentul de față, folosirea scorului nutrițional, NutriScore, este uh, um, opțională și sigur că trebuie să analizăm situația și să venim cu o propunere. Și apoi, uh, eliminarea cuștilor, inițiativa va fi prezentată în septembrie um, și vom avea șase luni pentru a răspunde. Nu știu care va fi răspunsul, dar pot să vă spun că vom lua foarte în serios această solicitare a cetățenilor și nu în cele din urmă, V-am ascultat cu mare atenție când ați vorbit despre cancer, 450 de omucideri în uh, Uniunea Europeană și mi-a fost foarte greu să fac legătura între numărul de omucideri și numărul de uh, pacienți de cancer. Înțeleg că sunteți uh, oncolog, dar și eu, eu am, fost, am avut cancer și nu folosesc niciodată un limbaj care să uh, stigmatizeze cancerul sau să uh, creeze uh, teamă. Uh, deci uh, ce ați spus uh, este foarte important uh, pentru mine și anume că trebuie să punem accentul pe prevenire. Trebuie să abordăm toate elementele pe care le-am discutat astăzi împreună, pentru că prevenirea nu poate să se desfășoare doar într-un domeniu al sănătății. Prevenirea trebuie să fie o activitate care să cuprindă toate domeniile. Trebuie văzută uh, ca un concept orizontal atunci când vorbim despre strategia de la fermă la consumator și aici prevenirea trebuie să-și găsească un loc, pentru că vorbim despre siguranța alimentară și atunci când vorbim despre medicamente, vom vorbi de asemenea despre prevenire, pentru că cu strategia farmaceutică pe care o vom prezenta până la sfârșitul anului, uh, vom îmbunătăți uh, lupta împotriva cancerului. Uh, și dacă nu cumva am avut o traducere uh, eronată sau nu am înțeles, nu v-am înțeles eu bine, uh, eu cred că nu e bine să folosim un limbaj care să creeze teamă atunci când vorbim despre cancer. Pentru că e foarte important să rămânem pozitiv și astfel vom putea să facem o schimbare. Și cu acestea vă mulțumesc foarte mult pentru discuția de azi. Thank you very much, Commissioner. Uh, I think you, you have to solve the, the, the... Mulțumesc, doamnă, mulțumim, doamnă comisar. Cred că într-o discuție bilaterală veți putea lămuri problema limbajului folosit, dar vă mulțumim foarte mult pentru uh, răspunsurile foarte clare. Cred că ați răspuns la aproape toate întrebările și apreciem uh, acest lucru. Cred că întregul Parlament și, în orice caz, această comisie așteaptă cu mare uh, interes uh, propunerea de la fermă la consumator la sfârșitul lui martie și celelalte propuneri care vor veni din partea dumneavoastră. Da, da, da. M-a rugat doamna comisar, fără microfon, să păstrăm, uh, să menținem presiunea, ceea ce cred că vom face. La 12 jumate, aici, începe grupul de lucru uh, pentru sănătate și vom vorbi tocmai despre cancer, un subiect important, așa cum am mai spus, și ne reîntâlnim cu toți aici la două și jumătate, pentru că vom începe atunci cu votarea pentru cei doi vicepreședinți. Deci să vă duceți cartelele de vot și ne revedem la două și jumătate dacă nu rămâneți la grupul de lucru pentru sănătate. Vă mulțumesc foarte mult!